take your seats as quick. Vă rog să luați loc cât mai repede și mai în liniște cu putință, pentru că deja suntem un pic în întârziere. Dacă nu aveți obiecții, putem considera uh, proiectul de ordine de zi drept adoptat. Uh, Deocamdată procesul verbal al ultimei reuniuni uh, nu a fost uh, redactat, drept pentru care îl vom aproba data viitoare. Am câteva anunțuri. Peti Comisiile Petiții și Libe uh, lucrează împreună pe un raport pe Frontex în baza regulii 58. Această reuniune va avea loc în data de 10 noiembrie doamna Matola va, își va prezenta raportul. E vorba de o comisie libe. Însă pe 11 noiembrie la ora 12 este termenul pentru uh, depunerea amendamentelor care nu pot fi depuse decât în engleză. Apoi, în 16 noiembrie va avea loc o uh, întrunire mixtă Libe și Peti în uh, timpul uh, unei ședințe Libe. Apoi, pe 1 decembrie, de la 9 la 12.33, va avea loc un, uh, o întrunire Aș mai avea câteva anunțuri. Am câteva vești foarte proaspete în privința reuniunii coordonatorilor care tocmai s-a încheiat. Am luat o serie de hotărâri pe ordinea de zi a lunii noiembrie. S-a aprobat cu câteva modificări ca o procedură accelerată pentru uh, raportul LIBE-PETI pe Uh, raportul Ombudsman asupra Frontex. Amendamentele pentru acest raport vor fi uh, depuse doar în engleză și se va aplica procedura accelerată. De asemenea, coordonatorii au aprobat și includerea petiției pe uh, cazurile de uh, custodie petiția 1156 pe, agenda de, pe ordinea de zi din uh, decembrie. De asemenea, petiția Vulp, uh, Lupi va fi inclusă în, pe, pentru luna noiembrie. La recomandări s-au, reco- s-au aprobat în forma pe care am propus-o eu, cu câteva mici excepții, la 10 petiții pe, care vizează independența Cataloniei. Acestea au fost votate individual și toate au fost declarate drept uh, inadmisibile. Apoi uh, am trecut la petiția 276, a rămas recomandarea inițială și anume rămâne deschisă petiția. Petiția 2213 pe cazurile de discriminare în Malta. În privința acesteia s-a declarat că vom uh, trimite o scrisoare Comisiei pentru uh, informații suplimentare și vom înștiința și autoritățile malteze. Petiția 2214 pe reparațiile de război uh, grecești din partea Germaniei. Această petiție a fost uh, admisă. Vom semna petiția. Vom uh, trimite petiția către comisie pentru investigații suplimentare și de asemenea vom uh, trimite o scrisoare către autoritățile germane și elene în această privință. Petiția 0927 a fost amânată pentru următoarea reuniune a coordonatorilor. Coordonatorii au luat notă de program și de lista participanților în privința vizitei din Regatul Unit, care se va desfășura în curând, peste câteva săptămâni. <clears throat> Programul uh, uh, detaliat va fi gata în curând. Uh, și acum vom trece la votare. V-aș ruga să introduceți cartelele de votare în aparate. Votăm pe baza avizului asupra situației în Mediterana și necesității unui, unei abordări globale a chestiunii uh, migrației. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă în unanimitate chiar. Compromisul 3 acum, pentru, împotrivă, abțineri, cu câteva abțineri se adoptă totuși. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Faceți foarte multe deodată. Trecem la compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Haideți să verificăm. Deschid votul la compromisul 11. Am închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 90. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 91. Vot pe părți. Partea 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 93. La fel vot pe părți. Partea întâi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 96 pentru, vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte devine caducă. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 99, vot pe părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot final, vot electronic. Am deschis votul. Am închis votul. Și se adoptă în quasi unanimitate cu trei abțineri. Felicitări raportorului, raportoarei. Îmi cer scuze, însă trebuie neapărat să prind ultimul zbor către Suedia. Roberta promisese că va prelua ea rolul de președinte, însă, în ciuda acestei promisiuni, n-a sosit. E o ședință liniștită, așa că pot zbura cu sufletul împăcat înapoi spre casă. Deci luăm o mică pauză creativă, profit de ocazie să vă urez un sfârșit de săptămână foarte, foarte plăcut. Ne vedem săptămâna viitoare. Hello everybody. Bună ziua tuturor. Haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul 9 e vorba de raportul anual privind activitățile Comisiei de Petiții în 2014. Raportor este doamna Geringer, cred că e prezentă, așa că îi dau imediat cuvântul. Înainte de a da apoi cuvântul raportului Rodney în urmă. Doamna Geringer, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. La ultima noastră reuniune v-am uh, prezentat principalele motivații ale raportului meu și acum uh, proiectul de raport este disponibil. Puteți să îl citiți, să-l evaluați și să vă prezentați amendamentele dacă e nevoie. Vă spun pe scurt de unde am pornit. Deci e vorba de raportul anual privind activitățile Comisiei Petit, de Petiții în 2014. Am avut 2700 și ceva de, de petiții, adică cu 6% mai puțin decât în 2013, când am avut 2885 de petiții. Petițiile sunt o sursă de informații foarte importantă pentru noi în legătură cu funcționarea um, în practica dreptului european sau nerespectarea dreptului european. Pentru noi, în calitate de colegiuitor, um, aceste informații sunt foarte importante pentru că noi dorim să producem legislație de calitate care servească cetățenii, dar care să fie și respectată de toată lumea, la toate nivelurile. Am avut până la 127 de petiționari prezenți în 2014, dar nu am organizat nicio misiune pe teren în acest an, deci a fost un an deosebit 2014 pentru că a fost anul alegerilor europene. Deci nu s-au organizat misiuni, dar cetățenii spun că aceste misiuni uh, sunt foarte utile și faptul că nu au ocazie de a-și prezenta opiniile și plângerile față de autoritățile locale, care uneori nu au timp să-i asculte, um, nu le convine. Deci, iată, este o asistență foarte valoroasă pe care le poate oferi Parlamentul European și această comisie. Deci, alături de plângerile, petițiile trimise aici, Cetățenii primit uh, de asemenea solicitări Comisiei Europene. O treime sunt legate de cazuri de încălcare a obligațiilor de către statele membre. Și am uh, tratat cam acele subiecte în ultimii ani. E vorba de gestionarea deșeurilor, uh, politici de mediu, Um, activități de prospectare minieră, libera circulație a persoanelor, discriminări de diferite tipuri, gestionarea apei și așa mai departe. Deci acestea sunt principalele subiecte de care ne-am ocupat în ultimii ani și inclusiv în 2014. Anul trecut ne-am concentrat mult și pe noua inițiativă a cetățenilor, un nou instrument um, în legătură cu care am organizat o serie de audieri și prima inițiativă a cetățenilor a fost gata pentru a fi promovată ca inițiativă legislativă din partea Comisiei și se referă la dreptul la apă. Un alt element foarte important este comunicarea cu autoritățile naționale și locale în legătură cu punerea în aplicare a dreptului european. Am spus că ne întâlnim direct cu cetățenii și astfel le deschidem ușile autorităților locale. Deci Parlamentul European, prin comisia noastră, cred că trebuie să aibă o abordare mai practică în legătură cu um, petiții similare. Un alt element uh, este respectarea Cartei Drepturilor Fundamentale, mai ales a articolului 51 din această cartă. Din păcate, nu se aplică în cazul tuturor statelor membre, dar uh, nici în statele care au uh, semnat carta, um, prevederile articolului 51 nu sunt neapărat aplicate. Articolul 51 spune că uh, atunci când Comisia se sesizează Comisia Europeană, um, trebuie să se acționeze. Noi subliniem faptul că Carta Drepturilor Fundamentale este un um, document general și Comisia trebuie să interpreteze articolul 51 altfel și anume să se apropie de cetățeni. Un alt element important sau pas spre o mai bună comunicare cu cetățenii a fost deschiderea unor noi portaluri electronice pentru a transmite petiții, pentru a găsi petiții online sau pentru a vedea dacă petiția a fost considerată admisibilă. Rețeaua Solvit este de asemenea o soluție utilă, dar noi considerăm că Solvit trebuie să fie um, consolidată de Comisia Europeană. Cetățenii așteaptă acest lucru din partea Comisiei. Conform tradiției, am cooperat bine cu ombudsmanul european, cu mediatorul european, cu um, ombudsmanul precedent, dar și cu Emily O'Reilly. v-aș ruga să vă uitați puțin și la statistici, dacă vă interesează, pentru că stau la baza raportului meu și este o bază solidă de cifre care arată cât de serios își exercită cetățenii noștri aceste drepturi. Raportul este în toate limbile. Vă recomand să promovați acest raport, să îl transmiteți cetățenilor de circumscripții pentru că putem fi mândri de el. Atât am avut de spus. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Suntem cu toții de acord că putem fi mândri de ceea ce am făcut aici la Comisia pentru Petiții. Știm cu toții cât de importantă este această comisie. Au cerut cuvântul mulți colegi, dar voi începe cu raportul din umbră din partea PP-ului. Știu că domnul Becker nu e prezent, dar ia cuvântul domnul Valesa, numărul domnului Becker. Da, doamnă președinte, mulțumesc. Domnul Becker nu poate fi prezent azi, dar voi prezenta pe scurt ceea ce a spus, pentru că a pregătit un discurs foarte lung. Eu îl voi prezenta foarte pe scurt în câteva fraze. Se bucură de lansarea portalului web al Comisiei PETI și, după părerea lui, integrarea noilor tehnologii apropie activitatea noastră de cetățeni și ne permite să facem și economii. Se bucură de asemenea de faptul că Comisia PETI obține din ce în ce mai multă importanță faptul că putem colabora cu diverse comisii legislative din Parlament este uh, Uh, un, o evoluție pozitivă și trebuie să o subliniem. Mm, colegul meu uh, este recunoscător pentru tot ceea ce face administrația Parlamentului European. Procedurile sunt clare și termenele sunt respectate. Și astfel se poate îmbunătăți uh, perioada de așteptare pentru a se rezolva diferite petiții. Mă menționează și pe mine și activitatea mea pentru raportul precedent, dar nu mai spun asta. Îmi mulțumește pentru ceea ce am făcut. Sunt că ar aprecia dacă Doamna raportor ar putea fixa data pentru reuniunea raportorilor din urmă, pentru că termenul pentru amendamente este pe 22, deci ar fi o idee bună să vă întâlniți înainte sau puțin după această dată pentru a, a um, ajunge la amendamente de compromis. Iată, acestea au fost observațiile domnului Becker. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Valesa. Doresc de altfel să amintesc calendarul înainte de a da cuvântul celorlalți raportori din urmă. Termenul pentru amendament este 22 octombrie la ora 12. Vă rog să notați și votul în această comisie va avea loc pe 3 decembrie anul acesta. Apoi raportul va ajunge în plenară în ianuarie, probabil, dar uh, data nu este confirmată. Urmează acum doamna Albiol. Fogue. De la GUE. Gracias. Bueno, yo creo que en primer lugar eh, agradecer. Mulțumesc. Cu toții salutăm munca depusă de secretariat și de raportor, pentru că această reformă a însemnat un uh, volum de lucru important, dar are și un rol important pentru uh, comisie, pentru că uh, subliniază activitățile comisiei din ultimul an. Și arată că trebuie să îmbunătățim cooperarea cu, comitet, cu comisiile parlamentare. Raportul se referă și la interpretarea Comisiei Europene în ceea ce privește Carta Drepturilor Fundamentale. Și am uh, înaintat o serie de amendamente care să consolideze acele fraze care se referă la uh, Uh, lucrările comisiei noastre, pentru că acolo este vorba de, este loc de îmbunătățire, de exemplu, să avem o mai bună prezență, este vorba de o activitate cheie a comisiei noastre, activitatea cetățenilor poate să fie mai vizibilă prin petiții și petiționarii trebuie să poată avea un acces mai rapid și să poată urmări mai bine ce se întâmplă cu uh, documentul lor, de exemplu printr-un portar online. Și uh, salutăm uh, sugestia ca Comisia să aibă mai multă transparență. Statele membre care nu au comisii PETI în Parlamentul lor, este important să pună la punct astfel de mecanisme și uh, subliniem și caracterul special al acestei comisii din punct de vedere al agendei faptul că urmărim uh, consolidarea instrumentelor acestei comisii prin misiuni de fact-finding și avem nevoie de o mai bună concentrare asupra revizuirii regulamentelor în ceea ce privește cetățenia europeană și audierile organizate de comisie. Trebuie să uh, colucrăm mai bine cu secretariatul pentru a se procesa mai rapid petițiile. De exemplu, au fost multe petiții care s-au îndreptat împotriva TTIP sau cele care au criticat politicile de migrație. Trebuie menționate punctual aceste lucruri și sper că vor fi luate în calcul și putem să cooperăm pentru a ne asigura că raportul se va îmbunătăți, chiar dacă, așa cum spuneam, credem că prima versiune reflectă foarte bine munca noastră făcută în 2014. Mulțumesc foarte mult, dau cuvântul doamnei Auken pentru verzi. Da, am să vorbesc eu în numele grupului Mulțumim pentru raport. Este util, bineînțeles, dar cred că ar trebui să fim atenți să nu ne lăudăm prea mult. Avem niște probleme serioase. De exemplu, o problemă este cea legată de portalul pe internet. Este un dezastru acolo, nu se poate utiliza și oamenii ne spun că nu funcționează. Eu cred că ar trebui să facă parte acest uh, portal din munca noastră și uh, să recunoaștem că nu avem cu ce să ne mândrim, ci este loc de îmbunătățiri. Și să mă iertați, sper că mă veți ierta, dar atunci când vorbim despre o cooperare ideală cu Comisia, avem de fapt probleme care iau mult timp. Deci tot timpul dăm vina pe numărul mare de petiții sau pe volumul mare de lucru, dar comisia este partenerul nostru și trebuie spus că este loc de îmbunătățiri. Cred că Uh, punem prea mult uh, petiționarii în centrul problemelor, spunem că ei sunt de vină dacă o petiție este inadmisibilă. Acum o oră am votat despre cum să abordăm o petiție, deci mm, votăm uh, la nivel politic, ne hotărâm dacă o declarăm admisibilă sau nu, petiția respectivă, deci ar trebui să intrăm mai bine în detaliile cauzelor și avem nevoie de mai multe resurse la secretariat. Pentru că nu este vorba doar de o eficiență prin care să scapi de cetățeni. Trebuie să vezi realizările, trebuie să vezi cum rezolvi petițiile. Nu trebuie să încercăm să scăpăm de petiții și sper că puteți să cereți mai multe resurse, nu numai pentru noi, dar și pentru secretariat, ca să putem să abordăm diversele cauze. Apoi, aș spune că vedem că lucrurile nu sunt clare în ceea ce privește ECI și vedem că s-au strâns semnături uh, împotriva TTIP și nu este o inițiativă europeană cetățenească, ci este pur și simplu un protest. Dar descriem lucru, trebuie să descriem lucrurile în așa fel încât oamenii să înțeleagă că nu vor fi dezamăgiți uh, aici. Trebuie să prezentăm instrumentele pe care le aplicăm, ca oamenii să simtă că îi luăm în serios, că cetățeanul poate să se întâlnească direct cu Parlamentul. Acestea ar fi principalele mele observații și o să încercăm să venim uh, cu amendamente pentru că avem și puncte slabe destul de serioase. Mulțumesc, doamna Ocân. Dau cuvântul doamnei Evi pentru FTD și apoi domnul Marias. Mulțumesc foarte mult și eu vreau să mulțumesc pentru munca ce a fost investită în raport. Este un exercițiu util, anual, pentru a evalua munca pe care o facem în acest domeniu. Și este foarte important să avem cetățenii de partea noastră, pentru că aceștia găsesc un loc unde își pot spune public problemele, pot să arate care sunt problemele cu care se confruntă și putem și noi să vedem ce se întâmplă în statele membre. Sunt de acord însă cu ce spunea antevorbitoarea mea și avem nevoie de mult bun simț, că așa vom putea să îmbunătățim modul de funcționare al comisiei noastre. Câteva puncte, mai ales în ceea ce privește ECI, Inițiativa Cetățenească Europeană. Este un instrument care poate fi uh, îmbunătățit, poate fi promovat, pentru că până acum n-a dat garanții celor care și-au investit eforturile în el. Până acum rezultatele au fost foarte dezamăgitoare și eu cred că trebuie să uh, se spargă gheata în sfârșit pentru acest instrument ca să se dea posibilitatea cetățenilor să se implice activ în instituțiile UE și trebuie să existe și transparența, pentru că transparența este importantă pentru această comisie. Și așa cum am sugerat deja, e și platforma PETI, care ar trebui să fie accesibilă tuturor. Noi am încercat să facem acest lucru, dar se pare că uh, mai sunt niște obstacole, mai sunt niște blocade. Dar cred că se poate rezolva problema la nivel tehnic și să rezolvăm problema uh, tratării datelor cu caracter personal, astfel încât să nu fie uh, dificil să se dea acces la petiții și să vedem unde arde și vreau să felicit încă o dată raportorul, domnul Marias. Mulțumesc foarte mult. Felicită raportorului. Eu am colaborat constructiv cu domnia sa pentru a obține acest raport și pentru a îmbunătăți modul în care funcționează comisia noastră și avem câteva amendamente pe care le vom înainta. Vreau să sprijin însă raportul într-o serie de puncte. Am primit multe petiții și acest lucru ne spune că cetățenii au pus și-au pus speranțele în Comisia PETI și noi putem să-i ajutăm să-și rezolve probleme mari cu care se confruntă deci avem toate aceste aplicații și chestionare. Pentru că trebuie să ne organizăm și trebuie să limităm cumva și numărul petițiilor. Avem nevoie pentru asta de facilitățile tehnice și de sprijin din partea Parlamentului, din partea staffului, aici este un punct pe care îl putem îmbunătăți. Și un alt uh, aspect important este că această comisie se uh, întâlnește cu mari uh, probleme, mai ales în ceea ce privește uh, inițiativa cetățenească, un instrument care face parte din tratat. Dacă există un anumit număr de semnături, de petiționari, atunci există obligația Comisiei de a acționa și de a avansa cu o propunere, o propunere legislativă. Și asta într-un timp rezonabil. Deci este de dorit ca Comisia să urmărească ce se întâmplă cu inițiativele cetățenești. Dar cred că este o idee foarte bună, acest instrument este foarte bun, este un drept democratic al cetățenilor și nu ar trebui să-i oprească nimic din a exercita acest drept. Deci spuneam că sunt chestiuni importante la mijloc, migrația, de exemplu, criza refugiaților. Eu cred că ar trebui să intrăm și în aceste domenii și să facem propuneri încercând să contribuim la o soluție în momentele acestea în care lucrurile au luat o proporție foarte îngrijorătoare pentru Uniunea Europeană și pentru cetățenii noștri care se își îndreaptă uh, privirile către Europa. Și vedem că sunt mobilitate, uh, e mobilizat un număr mare de oameni. Același lucru se aplică și protecției drepturilor fundamentale, care fac parte din însăși chintesența Uniunii Europene. Și tratatul și prevederile sale trebuie respectate. Eu cred că acestea uh, lasă loc de mai multă cooperare în ceea ce privește munca comisiei noastre. Credem că concluziile le-am tras cu toții. Și am să înaintez un amendament care să sublinieze contribuțiile pozitive pe care le așteptăm. Acum aș vrea să dau cuvântul pe scurt tuturor celor care mai doresc să intervină din sală Rapid, vreau să fiu de acord cu cele spuse de colegii mei, dar mă gândeam că am depus o întrebare raportorului mm, în ceea ce privește cele 124 de petiții din 2013. Când o asociație, o organizație vine aici și vine cu o petiție pe o problemă din Franța, să zicem, dacă nu le arătăm că avem un efect asupra statului membru, ne punem întrebarea la ce servește munca noastră. Și aș vrea să văd bilanțul între cele 124 de petiții, câte proceduri de încălcare au fost aplicate, ce, ce rezultate s-au înregistrat concret ca comisia noastră să aibă un rol, în primul rând, în ceea ce privește obținerea de informații, pentru că nu avem suficiente informații din partea statelor membre, sunt legi europene care nu sunt respectate și nu vedem bine care este forța de uh, convingere pe care o are comisia aceasta. Deci aș vrea să văd un astfel de bilanț și atunci cetățenii pot să își spună, da, este o comisie eficace, putem să ne adresăm ei pentru că se văd niște sancțiuni undeva aplicate statelor membre. În rest, nu e suficient ce facem. Mulțumesc. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Lardini, și după aceea îi dau cuvântul raportoarei domnului Geringer să uh, încheie prezentarea. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc că m ați dat cuvântul. Uh, apreciem acest uh, propunere de raport care ne situează pe noi ca parteneri în acest exercițiu. 87% din toate petițiile admisibile sunt uh, trimise către comisie pentru a se lua măsuri sau pentru follow-up. Când am venit în această comisie acum un an ca să discutăm despre lucrările devansate ale acestei comisii a apărut problema admisibilității și am reușit să descelenim, ca să zic așa, calea. Admisibilitatea nu este o chestiune pe care să o vedem în alb și negru, ci trebuie făcut uz de toate căile posibile pentru a se rezolva problemele respective. De exemplu, există Uh, mecanismul solvit, uh, un mecanism de arbitraj alternativ și este o cale foarte bună care se poate utiliza pentru a rezolva problemele cetățenilor. În al doilea rând, de eficiența cu care se tratează petițiile. Unii membri s-au plâns de faptul că uneori durează prea mult ca comisia să intervină, dar aș vrea pur și simplu să vă atrag atenția că în majoritatea cazurilor nu suntem singurii actori noi, statele membre sunt de obicei de vină și sunt și chestiuni de traducere la mijloc, pentru că statele membre trebuie să răspundă în, termen, în termenul stabilit. Astfel că noi salutăm faptul că Comisia invită reprezentanții statelor membre la reuniunile Comisiei, pentru a obține informații din partea acestora. Al treilea punct. Nevoia de a informa petiționarii. Și cred că Comisia a încercat să îmbunătățească aspectele legate de informare uh, și în ceea ce privește uh, procedurile de încălcare. De fiecare dată când avem diverse uh, stadii de aplicare a acestor proceduri de încălcare, transmitem câte o uh, comunicare de presă și informăm statele membre pentru, uh, în ceea ce privește stadiul de procedură de încălcare. Trebuie să fim atenți cu interpretarea Uh, cartei privind drepturile fundamentale. Articolul 51 prevede că această carte se aplică în statele membre numai în momentul în care ele pun în aplicare uh, dreptul Uniunii. Deci Comisia este obligată, recunosc, uh, cu uh, limite stricte pentru punerea în aplicare a cartei, uh, dar statele membre sunt cele care pun în aplicare uh, legislația comunitară. Mulțumesc. you very much and now the floor. Mulțumesc. Dau cuvântul raportoarei pentru a încheia și pentru a răspunde întrebărilor formulate până acum. Mulțumesc tuturor pentru această discuție foarte rodnică și pentru comentariile formulate până acum. Permiteți-mi să fac uh, referire la majoritatea celor spuse până acum. În ceea ce privește portalul electronic, da, departe de a fi perfect. Nici eu n-am spus că acesta este ideal deocamdată. Într-adevăr, poate fi îmbunătățit. Dar, un exemplu de succes este examinarea petițiilor într-un termen mult mai scurt, Înainte, petițiile durau uh, mai mulți ani, acum într-un singur an uh, petiția poate fi și încheiată. Există, evident, și unele probleme tehnice, unele îmbunătățiri care s-ar putea face în privința portalului de înregistrare a petițiilor. Într-adevăr, această înregistrare ar putea să se facă mai rapid, dar deocamdată ce ne lipsește sunt unele soluții tehnice mai bune și atâta tot. Sunt de acord. Este nevoie de mai multe resurse umane la secretariat, dar uh, cum să se împace această idee cu ideea mm, economiilor. Fac parte și din uh, Comisia de Buget și știu foarte bine că mai degrabă posturile sunt uh, suprimate în această structură decât să fie suplimentate. Într-adevăr, mai multe persoane ar spori eficacitatea secretariatului, dar cum am putea găsi resurse suplimentare pentru a asigura, asigura această, acest plus de eficiență? Și apoi mai e ceva. Niciodată în această comisie, așa cum a spus și colega din partea verzilor, Uh, deci, niciodată această comisie n-a încercat să se dezbare de cetățenii europeni. Din potrivă, din totdeauna ne-am străduit să fim cât mai aproape de aceștia și să-i ajutăm. Însă, admisibilitatea este o chestiune foarte importantă și nu ar trebui să ne depășim competențele. Dacă nu avem mandat să hotărâm Uh, în privința unei anumite petiții, atunci aceasta rămâne inadmisibilă. Și ar trebui să fie... Uh, acum poate n-ar trebui să fie neapărat trimisă imediat înapoi petiționarului și mai degrabă, uh, urmând recomandarea ombudsmanului, să trimitem petiția respectivă către o autoritate care ar putea eventual să se ocupe de aceasta. Câteodată apar și cazuri de încălcare ale legilor naționale. Deci atunci am putea să trimitem petiția respectivă la o autoritate națională unde să poată fi tratată. Până acum nu am avut o astfel de atitudine, dar poate printr-o mai bună comunicare cu parlamentele naționale uh, ne-am putea asigura că acestea devin un fel de punte pentru petiționari ca petiționarii să nu mai aibă sentimentul că dacă petiția lor a fost considerată drept inadmisibilă, problema nu se va rezolva niciodată. Apoi, a mai fost o întrebare în privința modului în care se rezervă, rezolvă lucrurile odată ce s-a încheiat o, o, o petiție. După noi am uh, examinat uh, petițiile dintr-o perspectivă juridică până acum și nu avem nici de cum competența, abilitatea de a privi lucrurile din uh, perspectiva națională și din perspectiva dreptului național. Trebuie să ne gândim înainte de toate că activitatea noastră, așa cum o confirmă și Comisia, trebuie să se rezume la uh, explicație și nu la verificarea punerii în aplicare a anumitor instrumente sau nu la fața locului. Asta nu este un prerogativ care să ne revină nouă. Aștept cu mare interes uh, eventuale comentarii uh, suplimentare am înțeles că acestea trebuie transmise doar în engleză, nu știu dacă acest lucru face parte din procedura accelerată sau nu. Eu aș zice că, indiferent de limbă, să trimiteți aceste comentarii și voi uh, convoca o ședință a raportorilor din umbră. Vă reamintesc că amendamentele pot fi depuse până în 22 octombrie, ora prânzului. Voi vedea încă o dată cu secretariatul dacă chiar trebuie să fie doar în engleză sau nu. Am discutat cu secretariatul și, într-adevăr, amendamentele pot fi depuse în orice limbă, nu doar în limba engleză. Voi trece acum la limba mea maternă și la punctul 10 de pe ordinea de zi, raportul anual privitor la activitățile ombudsmanului pentru 2014. Este primul raport al doamnei O'Reilly Raportul a fost înaintat în luna iunie. Doamna Cabeson a fost desemnată drept raportoare și ne va prezenta roadele muncii sale. Și apoi voi da cuvântul raportorilor din umbră. Precum vedeți, am cam intrat în uh, criză de timp, drept pentru care vă rog din suflet să fiți cât mai conciși cu putință. Mulțumesc, doamnă președinte, da, am înțeles, voi încerca să recuperez din timpul pierdut. Mă rog, nu e timp pierdut, doamne ferește, dar să recuperez din acest timp, din întârziere. Precum ați spus, este vorba despre raportul anual asupra activităților ombudsmanului din 2014, care și-a intrat în activități acum de un an și trebuie să garanteze dreptul la Uh, acces la bună administrație, precum și uh, trans, uh, transparența informațiilor și respectarea drepturilor fundamentale. Raportul doamnei O'Reilly este excelent. În primul rând, se consolidează transparența instituțiilor pentru a garanta accesibilitatea la acestea. De asemenea, și accesul cetățeanului s-a îmbunătățit ombudsmanul este un uh, garant până la urmă al accesului și drepturilor fundamentale. Marea majoritate a uh, cazurilor înaintate către ombudsman uh, au ajuns la acesta prin internet Noile tehnologii permit un acces destul de ușor. Uh, nu s-au înregistrat decât 12.000 de plângeri care au fost adresate ombudsmanului. 322 dintre aceste plângeri au făcut obiectul lor anchete și 17 cereri de anchetă au fost lansate chiar de către ombudsman. Țin să subliniez importanța folosirii capacității uh, biroului ombudsmanului pentru lansarea de anchete uh, ex officio atunci când acesta consideră că este în interesul cetățenilor europeni. Încă o dată, mie mi se pare că acest uh, nou mandat al doamnei O'Reilly a început cu dreptul. Apoi, îmbunătățirea transparenței. Uh, transparența este vizată de 33% dintre plângeri, accesul la documente fiind pe locul întâi. Uh, cetățenii vor mai multă transparență în accesarea dosarelor. Anchetele media uh, ombudsmanului au permis de asemenea și un acces sporit la publicarea documentelor după multe cereri au fost um, desecretizate multe documente provenind de la Banca Centrală Europeană sau de la Banca Irlandei, Banca Națională a Irlandei, sau anumite documente uh, referitoare la pescuit. Uh, de asemenea, și documentul vizând TTIP și accesul la documentele referitoare la TTIP au reprezentat un element foarte important al activității ombudsmanului pe anul trecut. Uh, mai mult de 7.000 de întreprinderi s-au înregistrat, s-au plâns la ombudsman pe această temă. Acest acces la transparență trebuie consolidat. Co- în ceea ce privește analiza consultărilor publice, consultațiilor publice, S-au întrunit grupuri de experți de la comisie, mai ales pe chestiuni legate de politica agricolă comună. Vă reamintesc că PAC însumează marea majoritate a finanțelor europene. Uh, reprezentarea um, echilibrul bărbați-femei este uh, respectat, chiar și în sectorul PAC. Este un aspect important uh, pentru cetățenii europeni. De asemenea, influența uh, publicațiilor uh, ombudsmanului pentru îmbunătățirea transparenței în domeniul sanitar, pentru testele clinice și așa mai departe, într-adevăr, trebuie în continuare să um, existe un plus de transparență în uh, domeniul sanitar. Statele membre ar trebui să dispună de măsurile necesare pentru a negocia cu, industria farmaceutică pentru anumite medicamente atât în uh, interesul cetățenilor, dar și în interesul progreselor științifice. Acum, în ceea ce privește progres, uh, drepturile fundamentale, reducerea sărăciei, incluziunea socială, multe chestiuni au fost examinate de către ombudsman. e a treia linie bugetară ca importanță a Uniunii Europene, s-a analizat foarte mult bugetul UE 2020. Să nu uităm că vorbim în, în total de aproape 800 de miliarde de euro până în 2020. Ori trebuie neapărat garantat pe viitor ca codul de conduită pentru operațiile de returnare a refugiaților să fie respectate și să se creeze un mecanism pentru ca cetățenii care consideră că drepturile fundamentale au fost, uh, le-au fost încălcate să uh, poată face apel. Dată fiind situația actuală, am cerut de asemenea o analiză a situației uh, o analiză a garantării drepturilor fundamentale în contextul crizei refugiaților. În fine, dar trebuie subliniat acest lucru, Ehm, trebuie să ne ehm, bucurăm de analiza în privința inițiativei cetățenești europene la un an de la lansare. Conform acestei analize, sunt multe lucruri bune de spus. Accesibilitatea la, ar trebui îmbunătățită, ehm, Am încercat să vorbesc cât mai repede cu putință și cred că am și reușit. Cred că am încheiat cu ce aveam de spus. Domnul Valesa de la PPE. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnei raportor, uh, pentru tot ceea ce a făcut pentru a scrie acest raport. Acest raport arată cât de multe a făcut doamna O'Reilly. Să nu uităm că încă de la început, de cât uh, a intrat în funcție, a făcut eforturi pentru a asigura cele mai bune standarde administrative din Uniunea Europeană a încercat să mențină dialogul cu cetățenii sau între um, cetățeni și administrație și încearcă să păstreze încrederea cetățenilor în uh, serviciul public european. Deci, în sine, aceste eforturi sunt uh, de remarcat. Cred că este un raport bun, care merge în direcția cea bună, este echilibrat, dar dacă îmi pot permite să adaug câteva lucruri, bineînțeles se voi discuta cu doamna raportor și cu ceilalți raportori din umbră, poate am putea să elaborăm puțin conținutul raportului ca să reflecte mai bine performanțele doamnei ombudsman în sprijinirea rețelei europene a ombudsmanilor sau mediatorilor pentru a arăta eh, cât de transparentă încearcă să fie în activitatea sa în, în programe, în programele care se încadrează în strategia Orizont 2020. Sunt lucruri de către cu care aș dori să cooperăm și voi depune, bineînțeles, amendamente în acest sens, dar uh, poate împreună vom putea discuta să găsim compromisuri pentru a, a extinde raportul. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum voi da cuvântul domnului Marias. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna raportor, a pregătit un raport important care poate să servească ca bază pentru a prezenta punctul nostru de vedere și un raport complet în legătură cu funcționarea biroului ombudsmanului european. Anul trecut deja am pus anumite întrebări care mi se par importante. Întâi, în legătură cu transparența, care este un principiu fundamental pentru a garanta buna funcționare a administrației. Este un lucru adevărat pentru Parlamentul European, pentru Comisie, mai ales în cazul Comisiei, și cred că trebuie să continuăm să insistăm asupra acestui aspect. Este clar că nu există suficientă transparență, mai ales uh, în negocierea tratatelor internaționale și a TTIP-ului. Multe lucruri se întâmplă cu ușile închise în spatele ușilor închise și nu suntem informați de aceste negocieri importante și apoi, în grabă, în ultimul moment, Parlamentul și statele membre uh, vor trebui să adopte sau nu uh, un acord internațional. Deci, această chestiune a transparenței în negocierea tratatelor internaționale trebuie abordată și este o chestiune de interes și pentru ombudsmanul european, care deja a avut o serie de intervenții pe lângă comisie ca să fie mai transparentă. Ni se spune că eurodeputații pot să ia cunoștință de anumite documente. Dacă mergem într-un anumit loc să le citem, nu putem să luăm notițe, nu putem avea la noi uh, telefon sau uh, computer. Iată, sunt proceduri care nu prea se conjucă bine cu uh, transparența, idealul democratic și de participare a deputaților europeni. O a doua întrebare pe care am pus-o deja anul trecut și o pun din nou se referă la conflictele de interese. Cu siguranță există conflicte de interese în organele comisiei, conflicte de interese fundamentale, de exemplu cu funcționarea Băncii Centrale Europene. BCE-ul nu poate să fie o autoritate monetară independentă să supravegheze 90% din bănci, sau toate băncile care um, administrează 90% din fonduri să facă parte din troică și să împrumute Greciei, Spaniei și așa mai departe. Deci, trebuie să facem ceva. Un amendament a fost votat anul trecut de vreo 200 de deputați, dar vreo 400 au votat împotrivă și aborda chestiunea controalelor conflictelor de interes în cadrul BCE și care poate fi rolul mediatorului în acest cadru. Deci, iată, se pun diverse probleme de, transparan- de transparență și așa mai departe și în funcționarea Parlamentului European. Parlamentul European ca organ administrativ, nu ca organ politic. Deci, încă o dată, cred că raportul merge în direcția cea bună. Vom depune amendamente pentru a sublinia aceste elemente pe care tocmai le-am prezentat. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul doamna Auken acum. I want to thank Aș dori să mulțumesc domnului raportor și doamnei ombudsman pentru excelentă activitate. Am avut cooperare uh, Uh, mai bună decât cu ombudsmanul uh, dinainte. În alte state membre, instituția ombudsmanului uh, este una mai politică și trebuie să subliniem acest lucru aici Colegii din vechile state membre sunt puțin insultați atunci când ombudsmanul critică. De exemplu, ombudsmanul european este singurul care poate să ne critique și are datoria să o facă. Ombudsmanul în statele membre nu își poate critica propriul Parlament, dar doamna O'Reilly poate să o facă în cazul nostru. Subliniez că trebuie să consolidăm această instituție a ombudsmanului și sunt de acord și cu cei care au vorbit despre rețeaua europeană, pentru că și ombudsmanii din statele membre trebuie să se bucure de un astfel de sprijin pentru a câștiga o adevărată independență. Um, unii spun că ombudsmanii trebuie să aibă aceeași independență ca și comisarii, dar nu, hai să fim serioși, comisarii sunt numiți pe criterii politice. Ombudsmanul trebuie să fie la fel de independent ca un judecător, ca un magistrat, să nu uităm. Și Eu am două priorități care vor face efortul meu să ajungă în raport. Întâi, în legătură cu regulamentul privind o bună administrație, am promis cetățenilor europeni de ani de zile că vor obține certitudine juridică în legătură cu bună administrație și să beneficieze de principiul serviciilor. Deci, să nu protejăm comisia, să ne protejăm pe noi și așa mai departe împotriva cetățenilor, așa cum se întâmplă de multe ori când vorbim despre transparență. persoanele de la comisie au spus, da, dar dacă facem greșeli, ne expunem. E bine, o cultură cu greșeli zero um, omoară orice inițiativă. E nevoie de mai multă deschidere. În al doilea rând, conflictele de interese reprezintă un, um, o chestiune teoretică foarte neclară în multe um, instituții. Știu că doamna Raichli se ocupă și de aceasta și știu din instituții că e nevoie de transparență, declarație privind uh, conflictele de interese și așa mai departe. dacă uh, anumite persoane sunt numite pentru a lua decizii formale, ele nu trebuie să fie supuse, uh, să nu prezinte conflicte de interese. Deci cei care iau deciziile în numele nostru nu trebuie să aibă conflicte de interese deloc. Și după ce vom fi avut această abordare prin declarații, vom putea încheta, își plătesc impozitele și așa mai departe. Nu mai e treaba noastră. Aceste conflicte nu ar trebui să existe deloc. Și acest lucru ar trebui subliniat mult mai bine pentru a scăpa de um, conflictele de interese și ușile rotative în instituțiile noastre. Și sper că vom putea să insistăm asupra acestui element pentru că prezintă cea mai bună protecție a cetățenilor, dar și a autorităților. Mulțumesc. Doamna Aucăn are cuvântul acum doamna Evi de la EFD. Vă rog să uh, fiți cât mai concisă pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Da, doamna Aucăn a spus multe deja. Apreciez foarte mult ceea ce a făcut doamna Cabeson. Raportul este promițător și arată foarte bine cât de dificil este ceea ce face doamna mediator european. Eu doresc să mă concentrez asupra unui singur aspect și anume accesul la informații și documente. Așa cum se spune și în text, între 20 și 30% din plângerile privind transparența și accesul la documente și informații uh, nu e puțin. Un caz cu care ne confruntăm este accesul la documente pentru linia feroviară Torino-Lyon, um, care, uh, deci aceste planuri sunt secrete uh, și nu se știe nici cât s-a cheltuit pentru această linie și cât se va mai cheltui. Pentru noi este inacceptabil acest lucru. Prin regulamentul 10 49 din 2001, pe baza acestui regulament, am uh, făcut o solicitare pentru că regulamentul prevede accesul la date, dar există o serie de excepții și derogări. Și dacă um, statele membre pot beneficia de aceste derogări și excepții, ei bine, transparența nu mai este o realitate. Deci nici cetățenii, dar nici măcar reprezentanții Parlamentului European nu pot avea acces la aceste informații. Deci eu cred că trebuie să denunțăm această situație și vom propune amendamente în acest sens uh, la excelentul text al colegii Cabezon. Grazie, Hafna. Signora Cabezon, Mulțumesc. Doamna Cabezon, mai doriți să spuneți ceva foarte pe scurt în încheiere? Mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul. Sunt foarte... Uh, am fost foarte atentă la intervențiile colegilor. Sunt sigură că vom ajunge la uh, acordul la următoarele reuniuni ale raportorilor. Uh, iată, atât am avut de spus. Uh, mulțumesc. U nirringrazzjak ta' xogħol kollu li tagħmel. Issa ngħaddu għal um, numru 11 li Da, Acum trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. E vorba de o petiție. Petiționarii trebuie să plece la ora 18, așa că vă rog pe toți să vorbiți cât mai pe scurt. Mai avem două petiții de discutat astăzi. Prima este a lui Monique Tuzon și a lui Daniel Canson în numele colectivului de realizări ecologice și Marie Luz Hernandez Nicasi și Anebel Jäger eh, din situația mediului în Câmpia Var din Franța. E vorba de o petiție în legătură cu aceeași zonă din Franța eh, și o petiție a lui Sebastian Valomboa. Are mai întâi cuvântul Monique Tuzo, 5 minute. Is the petitioner in the room? Petiționarul este în sală. Okay. Please keep to the time. Vă rugăm să vă încadrați în timpul alocat. Sunt doamna Tuzo, care reprezintă Asociația pentru Realizări Ecologice și facem o petiție în ceea ce privește situație, o situație de interes național din Plen du Var, în sudul Franței, în câmpia Var. Este o situație geografică prezentată aici din punct de vedere al Europei, al Franței și al Nisei. Este vorba de o situație care afectează 10.000 de hectare și are impact asupra 15 comune. Este un plan de program de amenajare și de restructurare urbană care se întinde pe toată valea și acest, uh, acesta ar avea impacturi uh, de mediu în uh, ansamblul său. În iulie organizația publică de amenajare care uh, gestionează acest program a uh, votat în parte programul provizoriu de amenajare. Și uh, este vorba de un program care planifică ce se întâmplă în câmpul de aplicare al celor două directive. Este vorba de Uh, efecte cumulate ale proiectelor, văzute în totalitatea lor. Uh, asociația mea a făcut o, un recurs uh, împotriva acestor, acestui proiect, demonstrând că prin intermediul acestor operațiuni este, se ajunge la o încărcare a dreptului comunitar mai este și proiectul BIRI uh, uh, care se referă la ambele uh, maluri ale râului și pe partea dreaptă în diapozitiv vedeți cele două zone, care, cele două mine care sunt transferate și vedeți în stânga diapozitivului un proiect care se întinde pe ambele maruri uh, sub var. Uh, în zona God, în o zonă care este încă o zonă de pășuni și avem o platformă agroalimentară care s-ar lega de angostier. Vă fac uh, remarca că există un risc mare de inundații și sunt încălcări foarte evidente ale dreptului comunitar. Vedeți uh, că partea centrală, acolo unde teritoriul de-a lungul râului până la estuar este un uh, teritoriu care este expus unui risc foarte mare de inundație și în partea albă, în centru, uh, acolo este God, uh, unde este proiectul de platformă alimentară care este artificial, uh, este făcut proiectul în așa fel încât să iasă artificial din zona de inundații este o, un plan de gestiune de, de gestionare a riscului de inundații care a fost uh, adopt, care va fi adoptat uh, până la mm, finele lunii decembrie 2015 uh, și vedeți că rezultă mai, mulți, mai multe mii de metri pătrați de construcții în această zonă. Uh, zonele pe care le, veze, le vedeți uh, în stânca, există un risc foarte mare și acolo vor să se, transfer, să se transfere în platforma agroalimentară. În dreapta vedeți 4 uh, octombrie 2015 cum au acționat camioanele aici aceste teritorii sunt foarte importante pentru noi, pentru că reprezintă uh, un tampon care să asigure securitatea, uh, siguranța împotriva inundațiilor și acestea, aceste terenuri care se uh, întind de-a lungul uh, varului, râului var, permit să se disipe apa de la inundații dar din ce în ce mai mult uh, vedem că activitatea agricolă este în pericol. Avem uh, teritorii care reprezintă însă resurse care să ne hrănească, să hrănească uh, generațiile următoare, deci trebuie să le protejăm. Niciun metru pătrat nu ar trebui să se piardă din aceste pământuri fertile, pentru că ele sunt terenurile copiilor noștri care, le, care îi ajută să subziste, să se hrănească. Și dorim să acționeze comisia dumneavoastră ca arbitru la fața locului și să aplice sancțiuni, să se aplice sancțiuni pentru aceste încălcări ale dreptului european. Acum aș vrea să dau cuvântul doamnei Bonsis, care vorbește în nume propriu, dar și în numele petiționarei. Și, repet, încercați să fiți cât mai subținți. Donc, euh, mesdames et messieurs... Doamnelor și domnilor deputați, stimați membri ai Comisiei PETI, mă prezint astăzi în numele uh, Asociației Colective din uh, Câmpia Varului, care reprezintă, de fapt, o asociație din mai multe organizații. Și am să vă prezint mai întâi uh, care sunt mizele acestei operațiuni de interes internațional Uh, operația de interes național a fost uh, adoptată în 2008. Este un sector care este uh, considerat strategic pentru biodiversitate. Valea Var se întinde deci de-a lungul râului Var și este o zonă de coline care apoi a fost uh, amenajată prin uh, um, secarea de uh, pământuri, de terenuri pentru a face culturi de legume. și legislația europeană în materie de apă trebuie să fie respectată și directiva cadru europeană din 2000 și cea din 2008. Valea Var are o importanță foarte importantă, foarte mare, având în vedere ă, gradul de umiditate din sol și de aceea transpunerea directivei europene ă, are un impact asupra mai multor mii de oameni în ceea ce privește alimentarea cu apă potabilă. Dacă se ă, construiește în această zonă de captare a apei, asta reprezintă o încălcare a regulilor europene. Omniprezența apei dă ocazia unei biodiversități unice, se creează un culoar pentru peste 200 de specii care ar fi puse în pericol Sunt teritorii care sunt uh, ecosistem și pentru o serie de amfibieni, de reptile, de păsări și cuprinde și un sit Natura 2000. Uh, pentru că se, deci se impune uh, așadar respectarea legislației europene pentru siturile Natura 2000. Putem să vedem și obiectivele uh, pe care le urmăresc principiile, uh, care urmăresc principiile și anume uh, dezvoltarea durabilă în centru modurilor de intervenție pe teritoriu și promovarea eficacității energetice a uh, construcțiilor Eh, să se ia în calcul riscurile de inundații în ceea ce privește strategia de amenajare și acum vă vom demonstra cu câteva eh, diapozitive că aceste obiective nu sunt urmărite și că sunt contradicții clare în ceea ce privește proiectul de amenajare al teritoriului. Studiul de, studiile de impact nu respectă legislația în vigoare și nu a fost consultat niciun expert și niciun tehnician nu s-a dus la fața locului pentru a face observații concrete. Și uh, reiese uh, că sunt puse în pericol mai multe specii de păsări protejate. Uh, și din complexul din unitatea de, din funcționarea unității de um, um, um, producere de energie regenerabilă. Studiul de impact a conclus, a um, conchis din acest punct de vedere că respectivul teritoriu este deja antropizat. Noi cerem să se controleze mai bine și să se revizuiască aceste studii de impact Iată întreaga hartă aici și impactul prevăzut. În ceea ce privește impactul legislativ, autoritatea ă, de mediu face referire la directiva cadru. Ă, citez ă, Autoritatea de mediu constată că nu este în măsură să aprecieze consecințele cumulate, mai ales asupra siturilor Natura 2000 uh, și, în general, efectele cumulate ale amenajării teritoriului în această zonă. Uh, autoritatea recomandă Autoritatea de mediu recomandă să nu se aplice modificări de zonare, așteptându-se uh, un stadiu mai avansat în ceea ce privește studiile uh, legate de amenajarea acestui proiect de amenajare. În ceea ce privește proiectul de la, uh, din uh, uh ZAC, la data de 22 septembrie apare uh, remarca legată de analiza de impact în ceea ce privește uh, impactul cumulat uh, ce apare prin exploatarea acestui teritoriu, care ar trebui să facă obiectul unor justificări precise și să existe un uh, tabel sintetic care să uh, prezinte efectele globale. Uh, acest pasaj însă a fost suprimat după aceea din raport. S-a făcut și un studiu experimental în ceea ce privește efectele cumulate, care n-a fost niciodată comunicat publicului și ne întrebăm de ce nu a fost publicat niciodată, pentru că se ved incident, eh, care sunt eh, efectele negative cumulate pe toată zona pe care o vedeți hașurată cu roșu. Studii ar trebui să se ia cont de aceste efecte, eh, să se contabilizeze retroactiv. trec la petiția domnului Sebastian. Știu că trebuie să vorbesc ceva mai lent. Și vă rog să fiți succintă. Nici o problemă, spune vorbitoarea. Conform petiției lansată de Asociația Green pe care o reprezint, voi vorbi despre un loc cheie din uh, locul de vărsare al uh, râului Var. E vorba despre o deltă uh, compusă din meandre și zone mlăștinoase, din care bună parte a fost construită. Acest microcosmos este foarte divers și dintotdeauna uh, atrage foarte multe păsări care folosesc această zonă drept zonă de cuibărit. Varul este un uh, râu uh, um, torențial. Uh, există un canion submarin până la mare aeroportul Nise este construit uh, peste o faleză instabilă și care se află în mișcare continuă. Intemperiile și apele de suprafață și de, de adâncime uh, uh, câteodată inundă fără putință de a preveni. În 1979 a avut loc o inundație uriașă asupra uh, aeroportului în care au uh, și, în care au și, au și murit destul de mulți uh, lucrători. Oamenii de știință sunt de acord și recentele intemperii confirmă faptul că riscul de inundație este uriaș în zonă. Uh, solurile se mișcă, sunt fragilizate. Marele stadion a trebuit să fie de altfel evacuat la ultimele intemperii, iar planurile de prevenire a riscurilor a fost, au fost elaborate pe baza unor raporturi științifice ale GIEC, uh, însă acestea au fost considerate drept mult prea catastrofiste Speciile sunt, uh, speciile atât de păsări cât și de batracieni și amfibieni sunt în mare pericol. De mai mult de trei ani observăm fel și fel de degradări, uh, uh, gunoaie care sunt aruncate, grătare, Green cere o panou um, regle, reglementare, prezența de paznici, uh, precum și alte măsuri. În ceea ce privește extinderea CAP 3000, este vorba despre un pericol uriaș la adresa biodiversității. Proximitatea zonei Natura 2000 face ca acest loc să fie un loc foarte sensibil iar impactul va fi uriaș atât asupra speciilor cât și asupra habitatelor, mai ales în platforma de observație ornitologică și până la stația de epurare, unde pe o bandă de mai mult de 550 de metri vor, totul va fi distrus speciile de păsări prezente sau trecerea acestora vor fi foarte mult puse în pericol. De asemenea și uh, transportul uh, atât pe râu cât și pe malurile acesteia, uh, în timpul uh, șantierului vor uh, pune în pericol atât animalele cât și plantele. În încheiere, permiteți-mi să vă arăt această hartă. Este vorba despre morfologia și instabilitatea uh, subterană Uh, fac ca această zonă să fie extrem de periculoasă. Niciun fel de uh, directivă europeană nu este nici menționată și nici respectată în proiectul acesta. Cerem respectarea acestei zone, uh, o respectare strictă, suspendarea șantierului prevăzut, cu atât mai mult cu cât uh, cabinetul olandez State vroia să redea delta sa originală drum, uh, râului Var. Ori acest uh, uh, proiect uh, face ca această uh, variantă să fie absolut uh, imposibilă. Vă mulțumesc, doamnă. Voi da acum cuvântul reprezentanților grupurilor și reprezentanților Comisiei Europene. Are cuvântul doamna Rivazi. Nu e nimeni de la comisie pentru a ne spune ceva despre această situație? Da. Aici sunt. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați deputați, este un document uh, complex. Uh, sunt multe uh, proiecte legate de acesta și voi reveni la fiecare punct din cele expuse de petiționari. E vorba de un teritoriu intens populat și urbanizat și ni s-a părut necesar, având în vedere argumentele petiționarilor, să transmitem întrebări Franței prin mecanismul EU Pilot, care este uh, un mecanism care ne permite să punem anumite întrebări statelor membre înainte de a acuza pentru a obține informații în legătură cu anumit caz și am făcut-o. Analiza este încă în curs, nu este completă, așa că pot să vă dau doar anumite elemente deocamdată și să vă atrag atenția asupra anumitor chestiuni. Întâi, petiționarii vorbesc despre aplicarea directivei privind uh, planuri și programe și petiționarii consideră că anumite planuri și programe legate de um, operațiunile de interes național ar fi trebuit să facă obiectul unei evaluări strategice de mediu. Este o chestiune încă în curs de examinare, Comisia ar dori să spună deocamdată că o procedură de încălcare obligațiilor uh, este în curs la adresa Franței uh, în acest domeniu în ceea ce privește transpunerea acestei directive în dreptul francez. Deci, înțelegem problema petiționarilor, dar oricum ar fi mai oportun ca Comisia să acorde atenție acestui caz mai structural și să analizeze în general um, uh, această directivă privind uh, planurile și programele de amenajare. Apoi, în legătură cu celelalte puncte, directiva cadru privind apa și aplicarea ei pe baza elementelor pe care le-am primit de la autoritățile franceze, nu ni s-ar părea că există un impact care să justifice o acțiune pentru încălcarea obligațiilor din partea Uniunii deocamdată. Majoritatea evaluărilor din impact au fost făcute pentru proiectele cele mai avansate și ni se par de calitate. Deci aici nu am identificat posibilități de um, încălcarea obligațiilor. În ceea ce privește natura, notăm că francezii au făcut studiile și se ține cont încă de aceste evaluări și deocamdată nu există elemente care să arate că s-ar încălca directiva privind habitatul, de exemplu, în acest dosar. Iar în ceea ce privește inundațiile și condițiile care ar putea duce la inundații, mm, luăm notă de faptul că aceste elemente au fost luate în considerare în evaluările de impact pe baza elementelor pe care le avem la, le-am luat la cunoștință și aș dori de asemenea să vă atrag atenția asupra faptului că petiționarii au depus plângere la nivel național împotriva acestui proiect, proiectul de amenajare a solurilor. Și Doresc să amintesc că Tribunalul Național este competent și în dreptul european și are mijloacele necesare pentru a încheta pe teren mai bine decât noi, cei de la Comisia Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum voi da cuvântul uh, doamnei Rivazi. Mulțumesc! Deci să mulțumesc petiționarilor pentru că au muncit mulți. Uh, doresc să vă spun că este circunscripția mea și am mers de mai multe ori acolo, în uh, zonă, și doresc să vă dau câteva elemente legate de climă. Pentru că nu e um, o regiune ca oricare, este câmpia varului, unde se află orașul Nisa și climatul politic este foarte dificil. Și nu e deloc ușor pentru asociații să se manifeste democratic. Știți că atunci când se pregătesc astfel de proiecte, trebuie să organizeze dezbateri publice. Acestea au fost solicitate de mai multe ori. S-au organizat patru dezbateri publice în orașele mici, dar n-a avut loc nicio dezbatere publică la Nisa care suferă consecințe directe, deci există un real deficit democratic. A trebuit să se insiste ca să aibă loc o dezbatere pentru că aleșii și asociațiile și cetățenii să poată participa doresc să mai spun în acest climat politic care mă preocupă foarte mult pe mine este faptul că se fac presiuni foarte mari pentru că din punct de vedere politic și aici avem nevoie de comisie, pentru că președintele metropolei face presiune asupra aleșilor locali și asupra direcției regionale Deci, se, se fac presiuni la nivel local. Este evident acest lucru din punctul de vedere al asociațiilor. Apoi spuneți că, de fapt, nu se încalcă obligațiile în ceea ce privește apa. Nu știu dacă asociațiile au spus suficient de clar acest lucru, dar proiectul domnului Estrozi, președintele Metropolei, este să realizeze o ecovale iată, suntem ecologici, dar ce pune în această ecovale numai beton? Doresc să vă spun că ceea ce s-a întâmplat la începutul lui octombrie, inundațiile care au avut loc, e adevărat că a plouat foarte mult în foarte puțin timp. Dar având în vedere că solurile sunt din ce în ce mai artificiale, mai betonate, se construiește acum un centru internațional de afaceri pe care e în construcție pe Costa de Azur. Se construiește o sală de expoziție imensă, un nou cartier de afaceri, 360.000 de metri pătrați și o gară multimodală și având în vedere că e aproape de aeroport, se dorește ca acolo unde se uh, unde sunt anumite construcții, acestea vor fi mutate la țară. Ehm, e acolo și stadionul și un centru agroalimentar și un centru comercial. Deci, iată, zona este foarte betonată, construită. Deci, cum e posibil să realizezi o eco-vale uh, Um, când de fapt suprin zone agricole și construiești peste tot. Și îmi spuneți că nu sunt probleme în protecția naturii, dar ați văzut imaginile în estuarul varului există o zonă Natura 2000 prin care trec multe păsări migratoare. În um, ceea ce privește CAP 3000, se dorește extinderea zonei cu zone comerciale cu parcări subterane. Au murit 20 de oameni la Cannes, Mondelieu și Saint-Laurent-du-Var. Oamenii aceștia au murit în parcările subterane. Deci, uh, continuăm să um, construim, să nu uităm că fluviul var um, poate să își iasă foarte ușor din albie sau să aibă un volum foarte mare. Deciunea și-a exprimat un aviz uh, nefavorabil asupra modificării uh, folosirii solurilor și, de asemenea, alte organe din departament și-au spus că nu sunt de acord să schimbe uh, planul municipal al acestor localități, pentru că, practic, proiectul este împărțit pe bucățele ca să nu aibă nimeni o viziune globală. Așa că eu, dacă am un mesaj de transmis comisiei, este o solicitare democratică de respect al directivelor, pentru că atunci când spuneți că în ceea ce privește apa, având în vedere aceste eco-cartiere, statul, trebuie să cere statului francez să respecte regulile, mai ales în această zonă de aproape de lângă Nisa, pentru că se poate construi ecovale, dar nu cu proiectele propuse. Deci eu am mers de mai multe ori acolo, m-am întâlnit cu directorul operațiunii de interes național și așa mai departe și am înțeles din partea lui că fără ajutor de mai sus nu va reuși nimic. Deci presiunea este foarte mare pe acest teritoriu. Mulțumesc. Grazie, senior Martin. Mulțumesc, domnul Martin. Doamna președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe scurt, voi încerca, chiar dacă cer secretariatului, vă rog, haideți să nu mai organizăm astfel de reuniuni la ora asta, să programați petiționarii la sfârșitul uh, zilei de lucru, având în vedere că trebuie să prinde trenul sau avioane, sincer, ar fi fost mai bine să începem cu ei și noi apoi să terminăm, să, cum, să discutăm apoi și la alte rapoarte. Iată, sunt supuși presiunii timpurilor, sunt obligați să se grăbească și condițiile de lucru ale interpreților nu sunt optime. Am, spus, am început cu acest lucru pentru că mi se pare important. Apoi, pe fond, mulțumesc petiționarilor că au prezentat atât de clar situația situația. Diapozitivele, imaginile sunt foarte clare, precum și argumentele prezentate, dar nu există dezbatere posibilă. Avem pe de o parte dreptul, bineînțeles, și pe de altă parte bunul simț. Și având în vedere cifrele, cunosc și eu puțin această regiune foarte dens populată și urbanizată, nu e nevoie să fii experți ca să spui că cei mult e mult, mai ales acum la doar câteva săptămâni după inundațiile care au avut loc cu peste 20 de morți și uh, multe pierderi materiale în această zonă. Deci, eu doresc să cer comisiei să păstreze această petiție deschisă. E nevoie de un studiu de impact global și nu pe bucățele deci pe păsărele, apă și așa mai departe. Eu cred că mediul natura este un uh, sistem global și trebuie să fie uh, privit la nivel global și nu uh, pe împărțind proiectele pe elemente. Chiar ieri am votat un raport de inițiativă foarte important în ceea ce privește mediul și COP21, conferința părților care va avea loc în Franța, nu-i așa? Și, bineînțeles, e bine să facem efortul pentru a lupta împotriva emisiilor de dioxid de carbon, dar e la fel de bine să ne păstrăm natura, mediul natural, pentru că astfel vom putea lupta împotriva schimbărilor climatice, vom, ne va permite să absorbim emisiile. Deci eu cred că e foarte păcat că lăsăm să se mm, continue această betonare așa cum a spus foarte bine colega mea, doamna Rivazi, într-o zonă care este deja suficient de densă. Deci petiția trebuie să rămână deschisă și e nevoie de un studiu de impact global. Mulțumesc! Mersi, Monsieur Martin. <laughs> Mulțumesc domnului Marta. Câteva cuvinte și din partea mea, domnule Friliu. petiționarii au prezentat o parte din ce se poate spune despre acest proiect. Eu nu sunt uh, specialist, nu cunosc zona foarte bine, dar ne interesează integralitatea documentelor prezentate, pentru că înțeleg că este o situație de urgență uh, și uh, petiționarii au trebuit să vorbească foarte repede mă pun în locul colegilor care înțeleg mai puțin limba franceză decât mine și sunt persoane care, cum sunt traducătorii, care au trebuie să îi facă pe colegii mei să înțeleagă ce s-a spus. Aș vrea să am dosarul însă, pentru că aș vrea să mă exprim pe fond atunci când înțeleg lucrurile și atunci pot să mă exprim. Acestea fiind date, eu văd și ce ne spune comisia pe fondul dosarului. Ne spune că sunt o serie de domenii unde, după părerea comisiei, nu este vorba de încălcarea directivelor europene și dacă este o astfel de încălcare la mijloc, și dacă directivele au fost transpuse în legislația națională franceză, este statul francez cel care trebuie să urmărească aplicarea lor. Nu vreau să mă... Sper că nu mă înșel. Doamna Tuzo uh, spunea că a făcut recurs uh, pe lângă Tribunalul de Contencios Administrativ. noi ne putem exprima spunând că nu s-a făcut uz de toate căile de uh, atac uh, naționale. Oricare ar fi sentimentele pe care le avem unii pentru alții, trebuie să verificăm că cetățenii atunci când se opun a ceva, la ceva, uh, au respectat toate procedurile de recurs și au sesizat justiția. Un recurs pe lângă un tribunal de contencios administrativ înseamnă că trebuie să uh, aștepte decizia pentru a se respecta procedura. Și dacă vedeți că decizia spune altceva, atunci puteți recurge la alte căi. Merci beaucoup. Um, Madame Tuzot, vous voudriez... Mulțumesc, doamna Tuzot. Doriți să interpretiți pentru un minut? Da, aș vrea un minut să îi spun omului, uh, uh, domnului uh, intervenient, că am de, depus dosarul complet, pentru că este un dosar care privește Franța, statul francez uh, și uh, planul, proiectul strategic operațional. Aceste operațiuni sunt decretate ca fiind de interes național. Deci noi vedem că transferul minelor se face pentru a se asigura uh, un uh, pentru a se asigura construcția complexului expozițional, care de fapt ce este? Este o dorință personală a primarului din zonă. Pentru noi este o viziune depășită, este un uh, plan de amenajare care, în care continuă să se investească în mod iluzoriu și uh, pagubele pot fi nenumărate pentru că zona este deja super urbanizată, super populată și trebuie să se impună uh, arbitrajul dumneavoastră pentru a se respecta legile europene. Mulțumesc! Acum că am auzit toate punctele de vedere și cele ale membrilor comisiei, putem încheia spunând că vom menține, vom păstra deschis aceste petiții și așteptăm rezultatele finale ale anchetei uh, Comisiei Europene. Am notat ce a spus domnul Martin uh, în ceea ce privește uh, această anchetă și așteptăm deci răspunsul Comisiei. De îndată ce avem toate detaliile, vom putea să luăm o decizie în cunoștință de cauză. Acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Este o altă petiție din partea unui cetățean spaniol în ceea ce privește restricțiile în schimburile comerciale în orașul Beges, în Spania. Dau cuvântul acum doamnei Redondo. Nu vreau să vă dau impresia că am lipsă de respect față de petiționarii spanioli astăzi, uh, dar sunt obligat să mă întorc în circumscripția mea și Vreau să mă scuz față de petiționară ca să nu contrazic uh, curtoazia franceză. Mulțumesc, dau cuvântul doamnei Redondo. Bună ziua! Vă mulțumesc. Mă exprim în numele petiționarei. Beges este un uh, oraș în Spania și din iulie 2009 re, uh, regulile în ceea ce privește utilizarea teritoriului central uh, în ceea ce privește diverse tipuri de activități comerciale a fost uh, limitat din ce în ce mai multe la un an la altul. s-a, urm- s-a dat curs, de fapt, cu, cu circumstanțelor economice din acel moment. Dar s-a încercat să se păstreze cât mai mult dinamica sectorului comercial. S-a stabilit utilizarea de licențe în domeniul comerțului și tipul de activități determină, dar de fapt se încearcă limitarea proliferării locurilor de muncă. De fapt asta s-a întâmplat. Efectul a fost că a dispărut dinamica din domeniul comercial și nu s-au mai creat locuri de muncă Este nevoie să se sublinieze din nou această activitate, fără să îi se mai aplice astfel de restricții. Directiva pertinentă spune că este nevoie să se promoveze libertatea de stabilire și de furnizare de servicii. Și, de asemenea, regula accesului liber la uh, schimburi comerciale, este legea care transpune uh, directiva aceasta în Spania. Ele spun că nu se pot aplica limite cantitative sau teritoriale uh, sau uh, în ceea ce privește distanțele între un stabiliment comercial sau și altul sau care este perimetrul între restaurante sau servicii de catering. Fiecare Consiliu Municipal care s-a succedat nu a făcut nimic să îmbunătățească situația. Serviciul juridic al Consiliului Municipal a dat un aviz în 5 octombrie 2011 în această privință și am anexat o copie a acestui uh, aviz care spune că legea uh, că regula aceasta contrazice legea spaniolă din 2009 și directiva europeană. Și că aceste limite ar fi trebuit să fie excluse automat, pentru că legea spaniolă și cea comunitară nu permit niciun fel de limitare a activităților comerciale. Beges, care are o populație mică, nu mai are o viață comercială și uh, locuitorii săi trebuie să meargă în alt uh, localitate pentru a-și face cumpărăturile sau pentru a merge la bancă. Uh, pentru că, conform numărului de locuitori, numai două bănci sunt permise în, acest, în această zonă. Noi cerem să se încheteze aceste incidente, aceste evenimente și cerem Comisiei PETI să pregătească un aviz în ceea ce privește validitatea acestei uh, legi auxiliare. care impune aceste limite în Beges, în provincia Barcelona. Noi ne bazăm în petiția noastră pe legislația spaniolă, actul din 2009 în ceea ce privește accesul la activități de servicii și libertatea de a furniza servicii. Orice măsuri care uh, intră în conflict uh, cu aceste reguli trebuie să fie eliminate. Și în conformitate cu articolul 11 și 15 din Directiva Europeană privind serviciile, se spune că guvernanța serviciilor nu se supune restricțiilor constitutive sau uh, celor bazate pe uh, natura, pe uh, criteriul teritorial sau de populație. Și exact astfel de limitări se găsesc în această lege care trebuie să uh, permită băncilor sau serviciilor de catering, de exemplu, să se stabilească în zonă. Dacă aplicăm legea din 2009, asta înseamnă că aceste reguli complementare, auxiliare, trebuie declarate nule nu ar trebui să fie restricții în ceea ce privește furnizarea de servicii în tot teritoriul european și trebuie să ne asigurăm că piața este dinamică, se creează locuri de muncă și să uh, se elimine aceste restricții care afectează centrul Beghet. În plus, acestea sunt libertăți uh, fundamentale în, care sunt constituite prin tratat, sunt uh, sfințite prin tratat, uh, libertatea de circulație și așa mai departe a bunurilor și serviciilor. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Acum aș vrea să rog reprezentantul Comisiei să intervină. Merci, Monsieur le Président. Euh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare atenție petiționarii. Înainte de toate, țin să spun că directiva serviciile ia libertatea de stabilire a prestatorilor, dar subliniază și restricțiile în privința acestei cre- creeri atunci când acest lucru se justifică prin uh, motive de interes general. Interesul general în cauză este amenajarea teritoriului. Înțeleg motivele petiționarilor, însă am examinat cu mare atenție ordonanța municipalității BEG și reiese clar că obiectivul urmărit este echilibrul între activitățile comerciale și, cele, și servicii. Acest obiectiv ni se pare că ține de o voință de amenajarea teritoriului. Am cerut petiționarilor să ne pună la dispoziție informații suplimentare pentru că nu înțelegem cum această reglementație a putut duce la o scădere a comerțului și serviciilor în această zonă. Obiectivul era mai degrabă de a le organiza decât de a le restrânge. Asta în primul rând. În al doilea rând, făcând lectura ordonanței Uh, orașului Beg, nu am găsit elementul denunțat de petiționar, și anume distanța minimă între magazine sau restricții în legătură cu populația sau restricții uh, în funcție de magazine. Spre exemplu, uh, petiționarea spune în petiție două bănci pe aceeași stradă. N-ar trebui un plus de informații pentru a putea evalua realmente situația din, această, din acest oraș. În, uh, prin prisma directivei servicii. Și dacă îmi permiteți, în preambulul ordonanței, a ordonanței municipalității BEG, se spune că poate fi atacată în fața Tribunalului uh, Cataloniei în într-un anumit termen. Vreau să știu dacă petiționara a încercat să facă acest lucru pe lângă tribunal. Primul judecător de drept comunitar este judecătorul național. Într-o situație locală, judecătorul regional este nivelul cel mai potrivit pentru a trata chestiunea respectivă. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Am un membru înscris la cuvânt, domnul Mato. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Înainte de toate, țin să urez bun venit uh, petiționarilor. Am uh, ascultat cu mare atenție atât prezentarea cât și răspunsul din partea comisiei. Uh, după părerea mea, totul pare să arate încălcarea directivei serviciilor. Nici comisia nu exclude o astfel de încălcare spune că directiva eh, poate accepta o anumită serie de restricții atunci când este vorba despre amenajarea teritoriului. Se spune că trebuie găsit un echilibru sau căutat un echilibru cel puțin între aceste firme eh. dar mi se pare că aici argumentul este oarecum forțat. Am și câteva dubii în ceea ce privește spusele comisiei în privința plângerii înseși. În parte, mă rog, sunt de acord cu comisia atunci când spune când are nevoie de mai multe informații. Eu aș propune mai degrabă să continuăm, să, lansăm o, să se lanseze o investigație și, evident, propun ca petiția să rămână deschisă și să încercăm să căpătăm toate informațiile uh, de care avem nevoie pentru a înțelege această problemă. Este clar, sunt unele limite care îi afectează pe oamenii din zonă. Da, sunt de acord. Mai avem nevoie de informații suplimentare. Deci vom, poate vom uh, lăsa petiția deschisă într-adevăr. Trebuie făcută și o evaluare. Într-adevăr, haideți să o lăsăm deschisă, cred că ar fi o idee bună. Înainte de încheierea ședinței noastre, doresc să le ofer ocazia petiționarilor să uh, aibă o ultimă intervenție. Două minute aveți la dispoziție. Vă mulțumesc. reprezentanta comisiei vorbește despre, vorbea despre obiectivele de interes general uh, atunci când uh, este vorba despre amenajarea teritoriului. Ei bine, uh, locuitorii satului nostru nu așa văd lucrurile. Servicii sunt din ce în ce mai puține, ba chiar deloc nu mai sunt acum. Spre exemplu, dacă ai nevoie să mergi la doctor la 11 seara, ai numai puțin de 10 km de străbătut. Avem o farmacie în sat, însă, din cauza legislației invocate, nu poate să se mai deschidă încă o a doua farmacie. Așa că, din nou, dacă ai nevoie de medicamente târziu noaptea, trebuie să mergi în satul de lângă. e o problemă circulară până la urmă. E un cerc vicios. Ca un șarpe care își mușcă propria coadă. Ce vreau să spun prin asta? Pur și simplu că oamenii vor pleca să cumpere din altă parte pentru că nu găsesc în satul lor. Având în vedere că nu mai sunt clienți, atunci nici nu se deschid alte magazine sau centre de servicii. Apoi, nu, se, nu e adevărat nici ce s-a spus în ceea ce privește distanța între magazine. Se spune că trebuie să fie 12, 12 metri distanță între două baruri, spre exemplu. Se spune că toate barurile trebuie să aibă o instalație pentru uh, uh, extracția și uh, reîmprospătarea aerului, păi gândiți-vă ce înseamnă asta pentru, pentru fiecare bar. Pur și simplu oamenii nu își permit în aceste condiții să deschidă noi magazine, baruri și așa mai departe. La fel se spune că din cauza acestor dispo- dispoziții ar trebui să fie două bănci pe aceeași stradă. Păi Problema e că acele două bănci sunt singurele din sat. Și de multe ori oamenii au de așteptat zeci de minute, dacă nu chiar o oră și jumătate înainte de a-și putea uh, scoate numerar de la bancă. Eu nu știu dacă obiectivul acestei uh, legislații era cu adevărat o mai bună echilibrare a chestiunii amenajării teritoriului. într-un raport se spune că ar fi trebuit să fie o derogare din uh, legea 17 din 2009. În concluzie, o mică observație. Există o ordonanță municipală. Această ordonanță ar fi trebuit să fie pusă în practică în funcție de criterii de bunăstare socială, criterii economice și de creare de locuri de muncă. Nu ar trebui nici de cum să constituie un obstacol și, din potrivă, exact așa s-a întâmplat. Această ordonanță nu duce decât la o ă, stare de neliniște socială, nu creează locuri de muncă și satul nostru nu mai trăiește decât din turism și comerț acum. Vă mulțumesc, da, deci petiția va rămâne deschisă până, până, până când vom primi mai multe informații. Cu acestea ajungem la finele ședinței noastre de astăzi. Țin să mulțumesc tuturor, secretariatului, uh, domnul președinte mulțumește interpreților. Vă urez tuturor o seară bună, la revedere!